Dear colleagues, may I ask you to... Dragi colegi, vă rog să ocupați locurile. Bun venit! Sper că toată lumea este, este eh, de acord cu litera de vot, cu toată lumea are cartelele de vot, poate mai e nevoie de un pic de timp Vom face un vot de încercare. Deci pregătiți-vă, vă rog frumos, cartelele de vot și deschid votul pentru acest uh, vot de testare, de încercare. Can I... Okay, yeah. Still for colleagues to vote. Doi colegi încă n-au votat. Bun. Stăm bine și la grupuri. Votul s-a închis. Schimbăm ordinea în care vom vota. Întâi votăm proiectul de raport uh, al lui Emanuel Morel, informații către autoritățile fiscale în legătură cu practicile de spălare de bani. Deci începem cu amendamentul 41. Pentru? Da. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42. Împotrivă. Verificăm la 42. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. De fapt, la egalitate. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 47 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar vom verifica. Am deschis votul. Votul s-a închis, a adoptat pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm totuși la 49, am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. E bine că am verificat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, pentru că s-ar putea să mă înșel ca și la celălalt vot. Deci, verificăm. colegi încă n-au votat. Bun. Am închis votul. Egalitate. Înseamnă că pică. 52 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 <clears throat> pentru, Împotriva abținerii, respins, 9 pentru. Împotriva abțineri respins, 10 pentru. Împotriva abțineri respins, 11 pentru. Împotriva. Verificăm 11. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Cu un vot, la limită, amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, respins, 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 14 pentru, împotriva, abțineri, respins, 15 pentru, împotriva, abțineri, respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, verificăm la 20. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, amendamentul 2. Trebuie să dați pagina. Pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul C. Pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 30. Pentru împotrivă verificăm la 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și e respins. Cu un vot la limită. Amendamentul 31 pentru, împotrivă. Verificăm la 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva, verificăm 33, am deschis votul. Votul s-a închis și se respinge cu numai un vot în plus. 34 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 36 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm. Vă rog să ridicați mâna. Și am terminat votarea. Se adoptă. Asta a fost votul pentru 36, dacă nu mă înșel, 37. Da, am adoptat 35 și am verificat 36 și acum trecem la 37. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 38 pentru, împotriva, abțineri respins, 39 pentru, împotrivă. Eu cred că se adoptă, dar totuși vom verifica. La 39 am deschis votul. Votul s-a închis și este respins 40 pentru, împotriva. Verificăm 40, am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Cu 4 a fost adoptat. Votăm tot textul astfel modificat. Vot cu apel uninominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă patruzeci și opt pentru 8 abțineri, 0 împotrivă. Acum votăm rezoluția. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 51 la 0 la 2 abțineri și se adoptă și rezoluția. Felicitări domnului raportor. Acum votăm textul întrebării orale introducerea textului original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Întrebarea 1. Pen, text original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Întrebarea 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Întrebarea 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm textul astfel modificat pentru, prin vot electronic. Deci am deschis votul. Vot uh, uninominal. Votul s-a închis. 44 pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri. Foarte bine, am adoptat. Trecem la proiectul uh, de uh, rezoluție pentru finalizarea Basel 3, compromisul N. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul P în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri respinsă. Amendamentul 55 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul Q în două părți. Prima parte pentru, împotrivă. Verificăm la partea întâi, votul s-a deschis. Da, mi s-a părut că am văzut un plus pe undeva, nu trebuia să verificăm, dar... Da. Nu. Sunt amendamente orale, am spus două părți, de fapt era un amendament oral. Votăm acum amendamentul oral, așa este. Aveți dreptate. Votul s-a închis. Respins. Compromisul acum îl votăm fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Da, acum votăm, uh, deci partea a doua din compromisul P a fost adoptată. Bun, 59 pentru împotriva abțineri respins, compromisul R pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 75 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W care e pe patru părți acum și vă spun asta. Votăm în prim, primul rând uh, prima parte. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Am nu, votăm uh, separat. Nu. Prima parte o votăm fără cuvântul strong Repetăm votul. Nu e o schimbare de ultim minut, spune domnul președinte. Da. Prima parte rămâne în picioare nu e niciun fel de modificare, votăm la ea acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, partea a doua inițială, nu, partea a doua este pe părți. Întâi votăm fără cuvântul strong, partea a doua fără cuvântul strong, puternic, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ca partea a treia dau numai cuvântul strong. Pentru împotriva abțineri, respins. Acum votăm partea a patra pentru împotriva abțineri. Verificăm partea a patra. Votul s-a deschis. Reacție din sală, fără microfon. Da, votăm acum ultima propoziție, precizează domnul președinte. CCF. E clar ce votăm? Votul s-a închis și se respinge. Compromisul Y. Ah, da, 91 fusese eh, retras. Compromisul Y. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 95. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA în două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva Verificăm la partea a doua. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă cu un vot în plus. Amendamentul 108. Prim, pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AB pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, facem o verificare la 111, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, îmi pare rău. PP-ul a fost pentru, deci vom face o verificare atunci. La 112. S-a închis votul și se adoptă la un vot diferență. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum... Citation 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă. Vom face o verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Text original 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă referirea de la 11 până la 15 le facem în bloc, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum referirile de la 16 la 18 în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 a fost uh, retras. Avem uh, textul original, uh, acțiunea de motive B, pentru, împotrivă, abținere, se adoptă și acum text original B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul D, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul E, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum amendament oral la expunerea de motive IE pentru împotriva ține se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva, vom face o verificare la 23. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, e aceeași majoritate, dar totuși vom face o verificare. La 25 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge textul original la D pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, nu, este în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, vom face o verificare la a doua parte, compromisul M. S-a închis votul și se adoptă. 42 nu este supus votului, deci trecem acum la votul final, vot cu apel nominal la textul modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la proiectul de aviz, uh, um, proiectul uh, pentru reforme structurale, domnul Madridis, 27 uh, pentru, împotriva, abțineri. Vom face o verificare, s-a deschis votul. S-a închis votul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 abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotriva, Cred că se respinge, dar vom face totuși o verificare electronică. S-a deschis votul. La 166. S-a închis votul și se respinge 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 168 pentru, împotriva abțineri se respinge, 169 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul C în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 186 pentru, împotriva abțineri se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotriva, vom face o verificare la 197, să a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 28 pentru, împotriva abținere, se respinge, 29 pentru, împotrivă, vom face o verificare la 29. S-a închis votul și se respinge. Compromisul D pentru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 împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Dacă 3 se adoptă, mă scuzați, spune președintele, într-adevăr atunci 50 se caduc. Deci după 3 trecem la 4. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Atunci trecem la 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva, nu văd FDD-ul. Vom face o verificare la 55. S-a închis votul și se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri se respinge, 57 pentru, împotriva abțineri se respinge, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Cu amendament oral din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule președinte, cred că nu s-a votat 59. Uh, Amendamentul 59, spuneți. 59 e caduc pentru că 58 a fost adoptat. Da, mulțumesc. Deci, uh, trecem acum, după amendamentul 6, la 77, pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică la 77. se respinge. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru împotriva. Vom face o verificare la 90. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem după aceea direct la 94 pentru 94 împotrivă. Cred că se respinge, dar facem o verificare la 94. S-a închis votul și se respinge. 95 pentru, împotrivă, mă scuzați, PP-ul e împotrivă, vom verifica. Deci uh, verificăm la 95. Deci se respinge clar, s-a închis votul și se respinge într-adevăr. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotriva, verificare la amendamentul 100, s-a deschis votul. Se respinge. Amendamentele 10 uh, și 102 pentru, împotriva, abțineri se resping. 101 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 103 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 106 pentru, împotriva abțineri se respinge. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. 107 pentru, împotriva abțineri se respinge. 108 pentru, împotriva abțineri se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotriva abțineri se respinge, 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 a fost retras, deci trecem la votul final asupra textului modificat, vot cu apel nominal. S-a închis votul, 40 de voturi pentru, 8 împotrivă și uh, o abținere. Felicitări raportorului. Deci am încheiat uh, sesiunea de voturi, s-a terminat și ședința. Următoarea ședință va avea loc uh, luni pe 28 noiembrie de la orele 15 până la 18.30 și marți uh, toată ziua. Vă mulțumesc foarte mult, se încheie ședința.